If people who are leaving can do so Dacă oamenii vor să părăsească încăperea, îi rog să o facă în liniște. E destul spațiu în afara încăperii pentru discuții în bilateral. E un, o regulă care se aplică tuturor celor interesați eh, să discute. Deci vă rog frumos să vă luați la revedere dar în afara acestei încăperi, pentru ca noi să putem continua. Îmi cer scuze colegilor de la INTA pentru că i-am făcut să aștepte. E totuși un subiect important. Strategia UE privind ajutorul pentru comerț. Ajutorul pentru comerț este important. Vrem ca țările să facă comerț ca să-și poată genera propriul venit, să-și dezvolte industria. Comisia a făcut o comunicare despre ajutorul pentru comerț cu satisfacție spun că astăzi avem experți alături de noi, domnul Leonard Miții, director interimar pentru Planetă și Prosperitate la DigiDefco. Sunt niște nume noi, nu-i așa? Deci, planetă și prosperitate. Apoi, Madeleine Twininga. Twininga, spune președinta. Mi-ați spus cum se pronunță numele și deja am uitat. Downinga. Șefa Unității pentru Comerț și Dezvoltare Durabilă la DigiTrade, la Comisia Europeană, și Isabel Brașe de la Concord. Vom avea și perspectiva ONG-urilor, prin urmare. Un subiect important pentru noi și pentru INTA. Dau cuvântul copreședintelui domnul Winkler. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Din partea mea, câteva idei pentru a lansa această dezbatere. Mulțumesc că ne-ați invitat aici. Este un subiect de interes comun. Am revizuit ajutorul pentru comerț și abordarea globală anul trecut și la un moment dat am primit comunicarea din partea Comisiei, plus au fost adoptate concluziile Consiliului la sfârșitul anului trecut. În rezumat, câteva statistici cu privire la ajutorul pentru comerț, o inițiativă de proporții în momentul în care a fost lansată. 300 de miliarde sume alocate în plan global, de când inițiativa a fost lansată, 146 de țări în curs de dezvoltare fiind beneficiare ale asistenței comerciale, în mare parte țări din Asia și Africa, iar Uniunea Europeană cu statele membre sunt fruntașe la acordarea uh, ajutorului pentru comerț 12,7 miliarde de euro contribuții totale la zi. Nu, mă scuzați, în 2014 spune vorbitorul. Deci 30% din toată asistența oferită. E un moment oportun acesta. E bine că avem această dezbatere, fiindcă totodată liderii globali și antreprenoriali sunt la Davos acum și ei discută acolo despre faptul că sporesc inegalitățile în lume. Ca și colegii mei spun că dacă Uniunea Europeană are instrumente pentru combaterea inegalităților, atunci cu siguranță un instrument valoros este participarea la inițiativa Ajutor pentru Comerț. Doresc să lansez trei întrebări din partea INTA, asta doar ca să putem uh, porni și apoi trecem la prezentări. În primul rând, cu privire la comunicarea Comisiei. Avem acordul de facilitare comercială, dar nu joacă un rol important în uh, strategia actualizată. E oare corect uh, această evaluare? Și dacă da, de ce se întâmplă asta? A doua întrebare. E vorba despre digitalizare și nevoia de a uh, crea un spațiu omogen. Noi, cei de la INTA, Credem că, deși acest element apare în comunicare, nu este un element însoțit de propuneri de acțiuni specifice. De ce? A treia întrebare este cu privire la proporția ajutorului către țările fragile, cele mai puțin dezvoltate. Ar fi o bună abordare, dar trebuie să vedem sau să facem tot posibilul pentru ca asistența oferită să fie eficientă și cu rezultatele scontate. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul vorbitorilor, vreau să spun că cu permisiunea raportorului, nu vom mai analiza astăzi punctul 12. Este un aviz pentru INTA. Raportorul a fost uh, de acord să votăm în februarie, fiindcă totul este clar. Deci nu mai avem punctul 12. Asta, spun asta în caz că sunt raportori din umbră care urmau să aștepte pentru el. Noi vom opri la 12.30 și apoi vom continua cu uh, reprezentanții președinției bulgare după pauza de prânz. Dau acum cuvântul domnului Miții de la Digi DevCo. Bună dimineața tuturor, mulțumesc pentru posibilitatea ca serviciile comisiei să fie aici. Pentru a intra un pic în detalii, atât cu privire la întrebările adresate de dumneavoastră, cât și cu privire la informații despre ce putem face mai bine și mai inteligent după concluziile Consiliului și comunicarea Comisiei. Am avut un succes în ultimii 10 ani cu schema ajutor pentru comerț. Avem 13,2 miliarde sume donate în 2014, noi oferind o treime din ajutor pentru comerț în plan global. Mai bine de 3.000 de intervenții pe an au fost uh, implementate în lumea în curs de dezvoltare, cu un impact semnificativ și pozitiv la nivelul capacității comerciale și de producție. Este un lucru necontestat în plan global, recunoscut pe tutindeni și la Geneva. Avem raportul de monitorizare pentru ajutorul pentru comerț și acolo sunt exemple concrete cu privire la varietatea intervențiilor și impactul acestora în ultimii 10 ani însă e clar că peisajul global s-a schimbat. Globalizarea, inclusiv globalizarea comercială, a devenit o chestiune politică, socială și de mediu. Asta mai ales în contextul dezbaterii pe inegalități, așa cum s-a spus deja. Deci cum putem rezolva inegalitățile într-un context global multilateral? Sunt în continuare țări foarte sărace, care rămân marginalizate, cu o capacitate de producție extrem de mică. De exemplu, în țările cel mai puțin dezvoltate, capacitatea de producție era doar 12%, uh, comparativ cu 20% în uh, celelalte state în curs de dezvoltare și um, deficitul acestora a crescut foarte mult până la 140, 140 de miliarde de dolari. Vrem să implementăm strategia aceasta și vrem să influențăm felul în care uh, cooperarea pentru dezvoltare este mobilizată. Ajutorul pentru comerț are menirea de a um, oferi o forță motrice pentru dezvoltarea economică, socială și de mediu. Nu ține însă totul de cooperarea pentru dezvoltare. Tot ceea ce are în vedere implementarea impune politici de investiție. Mobilizarea mijloacelor financiare va determina capacitatea colectivă de a obține progres pe agenda 2030. Strategia revizuită dorește să acceseze potențialul neutilizat, să mobilizăm mult mai bine uh, investițiile și um, acordurile comerciale. Iată câteva exemple practice despre ce vrem să facem în anii următori. Vrem în continuare să-i ajutăm pe partenerii noștri și să obținem un maximum din acordurile comerciale, că e vorba de acorduri de liber schimb sau de orice altă natură sau de GSP, GSP Plus și așa mai departe ne interesează și lacunele de competitivitate. Țările trebuie să urce pe scara valorilor. Adesea, în aceste economii, agricultura joacă un rol important și atunci ne interesează să vedem cum putem oferi mai multă valoare aproape de fermieri și de organizațiile de producători. Ținând cont și de factorul SPS pentru că de acolo vin locurile de muncă și așa pot fi ocupați tinerii. În continuare vom vedea care sunt neajunsurile, vom ajuta țările partenere și producătorii să respecte standardele și regulamentele în vigoare la nivel european pentru ca produsele să ajungă pe piața noastră. Mai mult decât atât, în momentul în care exportul este refuzat din cauza unor constante sanitare sau de standard, noi putem să oferim acțiuni de remediere în țările partenere. Adesea vorbim uh, despre cum ajutorul pentru comerț și instrumentele de blending pot oferi un mai mare impact la nivelul capacității de producție și comerciale. Pentru asta e nevoie de asistență tehnică și investiții masive. Avem abordarea pe trei piloni și prin pilonul 3 putem să oferim asistență tehnică pentru diversificarea producției, în așa fel încât să existe progres pe scara valorică. Oferim și ajutor pentru crearea de infrastructură, de transport și nu numai. Digitalizarea este la fel de relevantă aici – Dorim să existe o agentă digitală în planul urban. Asta ține clar de prioritizare. La fel cum se întâmplă și la nivelul mediului, uh, la nivelul um, mediului agricol și antreprenorial. Ținem cont și de specificitățile celor mai puțin dezvoltate state, în așa fel încât să ne asigurăm că există capacitate de absorpție. În continuare trebuie să consolidăm aspectele de mediu și uh, sociale. Ajutorul pentru comerț are un avantaj competitiv, susține femeile, susține combaterea schimbărilor uh, climatice și tranziția spre economie ecologică. Oferim stimulente puternice pentru schimbare și pentru dezvoltare durabilă. Nu obținem nimic însă dacă nu susținem o implicare generală, inclusiv cu sistemul, cu sectorul privat, cu autoritățile locale, cu societatea civilă. E nevoie de dezbateri, de discuții cu părțile interesate, cele mai apropiate de locul impactului, că e vorba de fermieri sau actori sociali sau autorități locale. La Bijan am lansat Uh, Sustainable Business for Africa. Dorim să oferim o voce tinerilor și să consolidăm poziționarea acestora în uh, mediul de afaceri. Facem asta prin dialog politic și sectorial. În concluzie, e nevoie să existe o tranziție către o monitorizare și raportare de calitate pentru a vedea care sunt învățămintele și care sunt realizările. Înainte de această vară va apărea raportul ajutor pentru comerț și ne vom orienta și mai mult pe calitate și rezultate. Așteptăm cu nerăbdare ca, împreună cu dumneavoastră, să ne coordonăm să îmbunătățim capacitatea colectivă de a susține țările partenere să lupte împotriva sărăciei și să creeze locuri de muncă mult mai bune prin comerț și investiții. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Madeline Teininger, de la DigiTrade. Da, eu cu numele meu complicat. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru invitație. E o plăcere ca DigiTrade să fie reprezentat aici alături de Digi DEFCO în cadrul acestei discuții. Perfect de acord cu ceea ce a spus antevorbitorul meu. referitor la importanța strategiei revizuite ajutor pentru comerț. E nevoie de sinergii mult mai bune în acest domeniu. Mai ales în ceea ce privește schemele, programele unilaterale de preferință și acordurile comerciale. Noi am însoțit procesul de revizuire și susținem strategia care a rezultat pentru că reflectă orientările noastre Uh, din uh, comunicarea Comerț pentru Toți din 2015. Sunt multe sectoare cheie în care această nouă strategie poate genera progres. De exemplu, sunt uh, clauzele de dezvoltare durabilă, de muncă, de mediu, de dialog structurat cu societatea civilă în acordurile comerciale. Acestea sunt foarte importante, precum și capacitarea femeilor, consolidarea uh, acordurilor de parteneriat, uh, comerț uh, et, uh, etic și echitabil, uh, răspundere socială a întreprinderilor și lanțul valoric. Ofer și eu câteva exemple pentru a explica cum credem noi că se poate oferi un impuls nou prin această revizuire. Prioritizăm legătura dintre ajutor pentru comerț și implementarea capitolelor de dezvoltare durabilă din acordurile comerciale. Sunt niște capitole importante cu o componentă de mediu, climă și muncă, plus structuri ale societății civile. Dezbatem acum eficiența acestor capitole și va fi foarte relevant uh, acest element în această discuție. Apoi, ne interesează și rolul femeilor în economie. Ajutorul pentru comerț poate fi relevant aici, din perspectiva de gen. Vrem să promovăm rolul femeii cu acces la servicii financiare, la servicii, la rețele antreprenoriale, plus uh, competențe digitale, toate acestea ducând la incluziunea socială. Vă amintiți poate că în decembrie la Buenos Aires, sunt din puținele uh, povești, una din puținele povești de succes a fost faptul că s-a făcut o declarație comună cu privire la capacitarea femeilor din punct de vedere economic. Și pe acest capitol lucrăm împreună cu DigiDevco. Exemple mai sunt, dar am vrut să le ilustrez doar pe acestea. Pentru că suntem presați de timp. Ca un ultim element din strategia revizuită, mai menționez nevoia de a merge înspre o monitorizare de calitate orientată pe rezultate, ajutorul pentru comerț, plus politicile comerciale, trebuie să ofere un fir narrativ pozitiv. Deci trebuie să fim în măsură să identificăm poveștile pozitive, de succes, și o facem într-o manieră uh, cu sens, pentru că doar astfel vom reuși să convingem actorii relevanți să ofere un rol important comerțului și investițiilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Trecem mai departe acum la Isabel Brașe de la Concord am ascultat acum opinia instituțiilor, dar ce se întâmplă de partea cealaltă? În teritoriu, să zicem, banii aceștia chiar îi ajută pe oameni să facă mai mult comerț? Vor, veți vorbi din perspectiva unui ONG. Madam Chair, um, um... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru ocazia de a exprima opinia societății civile. Eu lucrez pentru ActionAid, un ONG din Johannesburg și care este membru Concord mai întâi aș fi vrut să mă refer la chestiunile fundamentale. De ce avem nevoie de ajutor pentru comerț? Pentru că liberalizarea comerțului nu se traduce automat în prosperitate comună pentru to- și pentru toată lumea și pentru că comerțul uh, în, se produce între țări bogate și țări sărace și atunci trebuie să dăm ajutor pentru comerț, astfel încât și țările în curs de dezvoltare să beneficieze de extinderea comerțului. Asta este uh, explicația rațională. Astăzi avem nevoie de o abordare mai meticuloasă, pentru că inegalitatea nu are loc numai între țări bogate și sărace. Inegalitatea există în cadrul țărilor în Europa, inegalitatea este între nord și sud. Avem unele țări care în ultimii câțiva ani au avut uh, rate de creștere foarte ridicate, dar și niveluri de sărăcie a crescut și uh, diferența de inegalitate a crescut foarte mult. Așadar, trebuie să ținem seama de această chestiune în viitorul uh, programului Aid for Trade. Până acum, uh, a fost uh, ajutor pentru comerț, strategia aceasta a Uniunii Europene din 2007 eficientă. Uh, unul dintre obiectivele strategiei a fost să îmbunătățească uh, utilitatea instrumentului. Unul dintre obiectele, a fost unul dintre obiectivele cheie. Ne-am uitat la rapoartele de progres făcute de uh, acest instrument și există un raport de foarte gros de 100 de pagini din 2016 care nu include informații în legătură cu impactul asupra uh, creșterea puterii economice a femeilor și asupra persoanelor care trăiesc în sărăcie. De asemenea, a existat o evaluare independentă cerută de Comisia Europeană în legătură cu acest instrument Aid for Trade, care spune exact același lucru și anume că reducerea sărăciei nu a fost suficient de generalizat, introdusă general în uh, Uh, strategie și impactul nu este disponibil prin instrumentele de evaluare care nu reușesc să captureze uh, acest uh, efect. De aceea salut ceea ce a spus domnul Miți și anume că noul instrument este mult mai orientat pe rezultate, dar trebuie să fie vorba de o monitorizare și de o evaluare a sărăciei și inegalității. Apoi, Există și alte câteva elemente pozitive pe care aș vrea să le subliniez în comunicările recente ECD. Analiza de gen sistematică a tuturor proiectelor de acest tip pentru a promova creșterea puterii economice a femeilor, asta este absolut crucial, și un angajament puternic de a susține uh, valoarea adăugată, astfel încât să se adauge mai multă valoare și țările să se ridice pe lanțul valorii și asta e absolut crucial pentru că sistemul actual uh, dominant al, al uh, lanțului valorii le blochează țările uh, în curs de dezvoltare la nivelul unor produse cu valoare adăugată mică și asta un, are un impact enorm asupra angajaților pentru că ei au salarii mai mici, pentru că au niște joburi care cer capacități mai mici și asta are și un impact specific asupra femeilor. Majoritatea joburilor sunt uh, prost plătite și prost calificate și acestea sunt date femeilor. Iar pe măsură ce, se, uh, ce urci pe uh, lanțul, pe scara valorii, slujbele pentru femei tind să dispară. De asemenea, salutăm referința la energia circulară, economia verde, tranziția la uh, Uh, reziliența climatică, toate acestea respectă uh, strategia 2030 și uh, acordul de la Paris, COP21. Suntem mulțumiți, dar sunt și probleme de care suntem mai puțin mulțumiți în comunicarea cea mai recentă care a fost făcută și anume faptul că se păstrează concentrarea în special economică, în timp ce agenda 2030 spune că nu poți obține dezvoltare dacă nu dai atenție tuturor dimensiunilor dezvoltării sustenabile, guvernanță, mediul social și economic și mai ales obiectivele sociale și de mediu. Aici există o referință la nevoia de a conecta mai bine susținerea europeană de aceste obiective, dar principalul uh, instrument este dialogul uh, cu actorii implicați, care e așa un fel de formulare magică pentru moment, dar știm cu toții și mai ales Parlamentul știe că dialogul nu va fi suficient pentru a asigura un comportament responsabil și investiții responsabile și Parlamentul a cerut de multe ori deja uh, măsuri concrete de reglementare. Deci aceasta este una dintre preocupări. Și a doua preocupare e legată de inegalitate, pentru că noul consens pentru dezvoltare are, pune un accent puternic pe lupta împotriva inegalității în uh, toată cooperarea pentru dezvoltare, dar nu vedem acest lucru reflectat în uh, comunicarea actuală Aid for Trade. Inegalitatea este menționată doar într-o notă de subsol care se leagă doar de țările fragile și uh, care spune că măsurile Aid for Trade nu pot avea un impact asupra inegalității. În ce privește Uh, acțiunile care ar putea fi susținute ar putea să ajute uh, cooperativele femeilor, inspectoratele de muncă. Sunt multe uh, acțiuni specifice care ar putea să ajute la această inegalitate. Începește creșterea puterii economice a femeilor. Salutăm această referință și considerăm că înțelegerea acestui fenomen și uh, este prea îngustă, pentru că unul dintre obstacolele principale în calea acestei uh, posibilități ca femeile să beneficieze de investiții și de comerț este lipsa de recunoaștere și redistribuire a muncii neplătite, pe care femeile o fac adițional față de munca plătită. Deci munca în gospodărie, îngrijirea copiilor, bătrânilor, și a persoanelor bolnave și pentru asta avem nevoie de o susținere bugetară puternică pentru uh, servicii publice uh, care să reacționeze la chestiunile de gen. Singura referință la susținerea bugetară din comunicare se referă la uh, măsuri care să ajute la îmbunătățirea climatului de investiții în regulă, dar credem că trebuie să existe și o susținere puternică pentru servicii care să se răspundă la chestiuni legate de gen. Ultimul comentariu de monitor, legat de monitorizare și evaluare. Comunicarea se referă la intenția de a folosi indicatorii legați de acordurile de liber schimb pentru a evalua eficiența ajutorului pentru uh, comerț, a instrumentului Aid for Trade și uh, asta este de asemenea o preocupare care poate fi abordată pentru că acordurile de liber schimb sunt pentru Uh, comerț global și UNCTAD în special a demonstrat că acordul trebuie să fie susținut de piețele uh, interne și regionale, pentru că altfel țările de, devin foarte vulnerabile uh, pentru că sunt foarte dependente de exporturi. Și cred că asta și multe alte referințe la acordul de liber schimb nu va însemna că comerțul regional și intern, în care sunt cei mai mulți oameni care trăiesc în sărăcie, va fi uitat. Și aș vrea să clarific. Suntem evident favorabili ideii de a ajuta țările în curs de dezvoltare care au semnat acorduri de dezvoltare pentru că ele să beneficieze de aceste acorduri comerciale. Doar spunem, nu uitați și alte forme de comerț. Și mă voi opri aici. Mulțumesc. Da, bine. Deci eh, nu e vorba doar de comerțul cu noi, ci de comerț eh, și cu alții și în multe alte domenii. Am trei vorbitori. Începem cu Paul Rubic de la PPE. Vă mulțumesc! Eh, cred că toate aceste prezentări sunt extrem de utile pentru noi. Discutăm despre noul CFM. Apar șanse cu totul și cu totul noi pentru comerțul cu și în țările cele mai puțin dezvoltate. Am citit titlurile de la Davos în această dimineață. Ministrul american de um, afaceri comerciale a spus că toate țările din jurul Americii sunt protecționiste. Doar uh, America vrea comerțul liber absolut. Deci, iată, una se vorbește la Davos, alta e în realitate, e nevoie de câteva explicații, clarificări. Trebuie să fim uh, curajoși și să privim și avantajele globalizării. Sunt țări cuprinse de o sărăcie absolută. E o problemă și să îți acoperi necesarul zilnic uh, acolo. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu educația, cu agenda competențelor. Aceasta trebuie să fie consolidată, pregătirea vocațională, um, apoi infrastructura. Să ne amintim de obiectivele de dezvoltare durabilă, cu trei priorități relevante pentru ajutorul pentru comerț. Investiția și producția sunt niște elemente pe care să ne concentrăm. E vorba de niște investiții care să aibă o valoare adăugată pentru persoanele de la fața locului, iar procesul de comunicare să fie unul uh, fără cusur. Degeaba avem o instalație de epurare a apei dacă după trei luni de zile nu mai poate fi operată, deoarece nimeni nu știe cum. Și nimeni nu știe de unde vin părțile componente în caz de ceva. Eu zic că obiectivul 7 din, la obiectivul de dezvoltare durabilă este relevant. E important să existe energie în mediul rural, mai ales din uh, resurse regenerabile. Să nu uităm că energia este cea de la care pornește totul. Și mai avem și obiectivul 6 cu privire la apa curată. Pentru că bolile sunt transmise prin apa murdară și e nevoie să facem ceva. Mai avem și obiectivul 2, iar și o prioritate absolută în opinia mea, pentru că e vorba de alimente sănătoase, uh, sănătatea din punct de vedere fitosanitar și sănătatea anima animalelor. Și apoi ce se întâmplă cu lanțul global al valorilor trebuie structurat în așa fel încât țările cele mai puțin dezvoltate să primească acces la piață. Am văzut că măsurile de ajutor pentru comerț din 2015 au pus la dispoziție totuși 13 miliarde. Este o sumă considerabilă. Și vreau să mulțumesc pentru reuniunea de astăzi, pentru că, iată, cooperarea pentru dezvoltare și politica comercială sunt lucruri care merg mână în mână provocarea este una centrală, iar cooperarea cu IMM-urile, cu persoanele uh, independent, fizice, independente, cu femeile, sunt uh, lucruri foarte importante. Rolul femeilor în comerț ia amploare. Există module de pregătire profesională foarte bune. Mulțumită acestora, ele pot să rămână active. Sărăcia poate într-adevăr să fie combătută prin comerț. Și evident, totul este strâns legat de uh, pregătirea profesională. Aceste lucruri trebuie să fie mult mai central plasate aici. Este o șansă pentru noi, dar și pentru OMC, să ne poziționăm corect eu sunt mândru de faptul că adunarea parlamentară a OMC a dat o rezoluție interesantă în Argentina, oferind șansa celor aflați eh, în negociere să facă mult mai multe pentru țările lor. Migrația este atât brain gain cât și brain drain. Cum să facem în așa fel încât persoanele cu calificări să meargă înapoi în țările în curs de dezvoltare și să ajute la fața locului. Sau invers. E vorba de faptul că se schimbă uh, structura intereselor consumatorilor în Africa. Sunt uh, relevante produsele made in Europe pentru ei, dar pentru noi sunt interesante produsele made in Africa, produse autentice. Aici DigiTrade poate să joace un rol important. Dar, din păcate, sunt puncte protecționiste care sunt mereu discutate cu ușile închise, cum a fost și în cazul TTIP. Asta și-au dorit statele membre. Deci e vorba de faptul că trebuie să fim foarte restrictivi în ceea ce privește protecționismul, fiindcă deschiderea piețelor într-adevăr poate combate eficient sărăcia. N-are niciun rost să nu facem un pas înainte. E important să existe bunăstare pentru tot, dar să organizăm lucrurile în așa fel încât să se obțină progres pas cu pas, constant. Și să existe niște relații uh, cu aceste țări deschise, transparente, cu construcție de capacități, cu uh, instituții democratice, cu separarea puterilor în stat și cu stat de drept. Sunt lucruri pe care uh, Europa le-a transmis mai departe. Iată, a avut loc marea extindere UE și exemplul Europei, de ce nu, ar putea fi un exemplu pentru spațiul în curs de dezvoltare. Mulțumesc! Thank you very much. I now welcome Maria Arena. Maria Arena de la INTA. Linda. Uh, Mulțumesc, Linda. Mulțumesc pentru diferitele prezentări. Cred că a vorbi despre eficacitatea ajutorului este un lucru extrem de important. Trebuie să spun că eficacitatea ajutorului nu depinde de orientarea sa spre comerț sau de lipsa acestei orientări. A investi într-o exploatație, de, într-o uh, uzină de apă care nu funcționează și nu poate fi întreținută, dacă e orientare comercială sau nu în această întreprindere, nu are nicio importanță. În schimb, mă alătur la ce a spus colegii din societatea civilă în ce privește orientarea ajutorului către comerț. Întrebarea este ce fel de comerț? Pentru că vorbim despre principiul uh, care spune că, uh, prin definiție, comerțul este bun. Cred că poate fi bun comerțul și avem exemple. Cred că Europa a lucrat mult la această chestiune privind schimburile comerciale, dar uh, comerțul poate fi și sursa unor dificultăți, fie că e vorba de dificultăți climatice, sociale sau de redistribuire și de inegalitate, putem vedea că acest comerț poate genera o serie de dificultăți. Deci, prima întrebare care se pune este să orientăm ajutorul către comerț. Dar ce tip de comerț și raportul UNCTAD uh, arată faptul că cu cât ne plasăm în uh, într-un comerț mondial uh, cu economii fragile, cu atât asta pune probleme de redistribuție și de eficacitate pentru aceste țări fragile. Deci problema dezvoltării regionale și a comerțului intern în aceste regiuni este un lucru foarte important. Înainte să ne punem uh, în conformitate cu regulile fitosanitare europene, cred că unele țări africane au mai degrabă interesul să își respecte regulile lor interne ca să poată face schimburi comerciale între ele. Deci trebuie să ne gândim la asta. A doua întrebare pe care vreau să mi-o pun este dacă ne gândim într-adevăr la eficacitatea ajutorului uh, legat de comerț, trebuie să ne punem mai multe întrebări în legătură cu eficacitatea comerțului pentru dezvoltare. Și ați spus, doamnă, că există foarte multă reflexie în acest moment în DigiTrade pe această chestiune, pe această problemă, dar trebuie să spun că tot, am rămas tot la nivelul de reflexie. Și în Parlamentul European uh, am uh, dorit să mergem dincolo de uh, reflexie. În capitolul legat de dezvoltarea durabilă în relațiile comerciale, trebuie să existe și mecanisme de sancțiune. Să ai un mecanism care spune o să discutăm între noi ca să avem uh, un comerț care respectă problemele de mediu și da, o să vorbim despre asta, da, dacă nu respectați principiile, nu se întâmplă nimic, atunci asta nu e în regulă. Și eu, aici, în Parlamentul European și nu numai eu, am cerut să avem un capitol dedicat sancțiunilor. Comisia Europeană s-a dovedit foarte creativă uh, când vine vorba de schimbarea și uh, protecției uh, investițiilor, este sistemul de protejare a investițiilor către un sistem care să meargă spre acordul cu statele membre, cer comisiei să fie la fel de creativă când e vorba de soluții care să respecte mediul, Totuși, ne-am angajat uh, la asta în cadrul acordului de la Paris și, de asemenea, trebuie să respectăm drepturile sociale ale persoanelor care trăiesc în aceste țări. Deci nu există decât prin aceste două posibilități doar putem uh, ajuta dezvoltarea acestor țări. În al treilea rând, vreau să spun că atunci când uh, reorientați ajutorul pentru comerț, instrumentul acesta Aid for Trade, vreau să știu cum veți lucra, care vor fi alegerile fundamentale pe care le veți face. Bun, ajutor pentru dezvoltarea comerțului, dar acest comerț creează dificultăți privind securitatea alimentară. De exemplu, uh, suntem pe care să discutăm acordul Mercosur și ne dăm seama că în acest acord anumite populații, ca să producă soia pe care să-l exporte în Europa, pentru că noi ne hrănim animalele cu soia exportat uh, de țările din America Latină în principal, deci ca să producă această soia, uh, ele acaparează terenuri ale populației locale care nu mai pot să-și mai producă lucrurile de care au nevoie. Deci, când investiți ajutor în aceste țări, veți prioritiza ajutorul pentru suveranitatea alimentară, deci ca țara respectivă să poată să se hrănească, sau veți favoriza ajutorul dat pentru producția de soia dedicată exportului în Europa. În al doilea rând, când investim în infrastructuri, infrastructuri care vor uh, debloca, de exemplu, Uh, păduri tropicale, uh, deci se, va exploata, se vor exploata aceste păduri pentru a exporta lemnul, sau veți favoriza infrastructuri de tip medical, să zicem, care să ajute populația locală uh, să-și îmbunătățească sănătatea, ceea ce evident va crește și productivitatea întreprinderilor în care acești oameni lucrează. Dar, pe termen scurt, ajutorul pentru comerț va duce la această exploatare, în timp ce ajutorul sanitar nu va avea uh, Uh, efecte de termen scurt asupra comerțului. Deci ce veți, cărui, cui îi veți da prioritate? Uh, exploatării uh, pădurilor sau ajutorului sanitar? E o întrebare pe care o pun față de strategia aceasta. Și ultima intervenție se referă la faptul că ne ocupăm foarte mult de investiții publice. Și uh, Aid for Trade e uh, ajutor uh, public uh, dat uh, unor activități private. Și ce mă îngrijorează pe mine, vedem că investiții publice, care până la urmă uh, vizează o țară, mă rog, nu foarte mare, dacă mă uit la Republica Democratică Congo, care e o țară enormă, bugetul său public e de 6 miliarde de euro și din 6 miliarde de euro, uh, de fapt, se realizează efectiv 3 miliarde. Deci bugetul uh, Republicii Democratice Congo, bugetul real e de 3 miliarde. Țara mea, Belgia, pe educație cheltuie 6 miliarde de euro pe o țară atât de mică. În timp ce Congo are un buget total de 3 miliarde. În schimb, bogăția Republicii Democratice Congo nu se găsește în bugetul public, ci în bugetul privat, adică în toate întreprinderile care exploatează resursele acestei țări. Cum putem face ca aceste bogății continuă să fie investite în această țară? Pentru că astăzi vedem că toate aceste bogății se duc în paradisurile fiscale. Deci, să faci o strategie de tip Aid for Trade, care dă, nu știu, 0,0x% dezvoltării și să nu vorbești de cum să stimulezi uh, operatorii privați să investească în această țară, asta înseamnă să ai foarte puțină ambiție. Și eu cred că trebuie să avem o politică mult mai coerentă și să ne asigurăm că uh, banii privați sunt uh, investiți în această țară și să stimulăm banii privați să nu se mai ducă în paradisurile fiscale, ci să rămână în țara respectivă. Mulțumesc, Charles Gorenz și după aceea Lola Sanchez. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu multă atenție mesajul Comisiei și la fel și pe celălalt societății civile și doamna Brașea a pus accentul pe partea etică în dimensiunea comerci- relațiilor comerciale. Ce mă îngrijorează este faptul că avem foarte puține mijloace de a ne opune derivelor uh, care tocmai au fost menționate. Și vă dau un exemplu. Putem să creștem comerțul într-o țară, Putem să avem foarte multe bogății în această țară, dar asta nu înseamnă în mod necesar că aceste bogății vor fi repartizate mai bine. Și atunci, bilanțul politicilor de dezvoltare durabilă a acestei țări este execrabil, în schimb, bogăția creată este mai mare decât în trecut. Deci se poate spune că comerțul a dat uh, roade, dar începește obiectivele de dezvoltare durabilă, reducerea inegalității, nu se întâmplă nimic. E vina comerțului asta? Nu sau poate doar într-o foarte mică măsură. Nu e vina comerțului, ci lipsa politicilor uh, de acompaniere a comerțului. Dacă aveți două țări care au aceeași performanță comercială și într-una aveți un sistem fiscal care funcționează, atunci aveți un acces la securitate socială și doi factori de redistribuție puternici în această țară care ajută la îmbunătățirea rezultatelor. Și aici se pune, aici începe chestiunea politică care ne vizează. Ce trebuie să facem ca să valorizăm drepturile cetățenilor care nu sunt protejați de propriile lor țări. În primul rând trebuie să facem curat în propria noastră ogradă. Ai făcut uh, referință la exploatarea pădurii tropicale. În Uniunea Europeană avem un sistem de liberă circulație a produselor de care profită toate țările. Și în Polonia avem un guvern care acceptă distrugerea unei uh, păduri protejate de cea mai mare valoare. Este scandalos dar nu s-a gândit nimeni să uh, limiteze libertatea comercială a acestui stat care încalcă regulile. Deci chiar aici, noi, la noi acasă nu reușim să facem curățenie. Atunci cum să impunem aceste principii în Africa sau în altă parte? Și atunci, uh, împreună cu DigiTrade și cu DAFCO, aș vrea să reușim să ajungem la un nou tip de cooperare. Să avem acorduri mai robuste de cooperare, acorduri de cooperare mai robuste din ce privește obiectivele dezvoltării durabile. Aici cumva am reușit să așa am putea să punem piciorul în prag un pic. Până acum nu prea aveam. Să nu uităm că partenerii noștri sunt state, nu decidem noi uh, politica Republicii Democratice Congo. Știu că unii sunt șocați că încă nu pot să facă tot ce vor ei să facă peste tot. Și un ultim, o ultimă reflexie. Acordurile de parteneriat economic eu sunt liberal și susțin libertatea comerțului, dar în calitate de liberal sunt și uh, adeptul egalității de șanse. Cred că trebuie să bazăm negocierile și acordurile de parteneriat economic pe articolul 24 dacă bazăm, acordul, bazăm activitatea pe acordul 24 din tar, acordul pentru tarife și comerț GATT, asta n-ar fi foarte bine. Am spus de câteva ori acest lucru, pentru că acordul GATT se referă la un sistem de comerț conceptul în 1948 între țări care erau la un nivel de competitivitate mai, mai, mai mult sau mai puțin egal. Pe când acum avem țări obligate să-și liberalizeze o mare parte a comerțului deși diferențele de productivitate sunt enorme și asta um, face Nigeria, de exemplu, să blocheze acordul ECOAS cu Uniunea Europeană. Ce cer ei până la urmă? Cer ceva mai multă protecție ca să uh, le lăsăm și industriile lor să se dezvolte. Și țările care au o rată a natalității atât de importantă cum este cea din această regiune a lumii, Uh, trebuie să li se lase totuși mijloace de a se dezvolta, pentru că nicio țară din lume n-a reușit să aibă o prosperitate uh, răspândită cât mai bine uh, în toată populația, fără să treacă printr-o fază de industrializare solidă. Deci eu cred că a, să atribuim toate relele sau toate cele bune comerțului e la fel de greșit. Și pentru a rezuma, articolul 24 gat nu cred că este baza cea mai bună pentru a relua aceste negocieri, care aproape de fapt s-au terminat, și că e nevoie de o mai bună manieră de cooperare cu statele partenere pentru a avea o influență asupra mijloacelor lor de redistribuire a bogăților în interiorul propriilor lor frontiere. Uh, toți reprezentăm, uh, din, din acest punct de vedere, toți suntem țări în curs de dezvoltare. Până și Germania are inegalități, deși e campion mondial al comerțului, deci comerțul nu rezolvă toate problemele. În regulă. Lola Sanchez. Gracias, Linda. Mulțumesc, Linda. Și mulțumesc raportorilor pentru explicații. Uh, problema pe care o avem uh, cu aceste instrumente este că uh, uităm că favorizarea exporturilor nu favorizează în principal populația, nici măcar o minoritate din populație. Se vorbește de PIB, de, de PIB-ul unui stat, însă cu toții știm că dezvoltarea este multidimensională, are o dimensiune, dacă ne uităm la ea doar din perspectiva PIB-ului, este o greșeală și strategia Aid for Trade până la urmă reprezintă doar un cadou în mâna întreprinderilor comerciale eh, care până la urmă vor fi ultimele beneficiare ale resurselor eh, ieftine și eh, sau a forței de muncă ieftine prin call center-urile ieftine. Suntem de acord că Uh, logica Aid for Trade poate să funcționeze și poate să aducă bunăstarea pentru mulți parteneri, însă strategia noastră trebuie actualizată uh, pentru ca aceasta să aibă un impact pozitiv asupra oamenilor și nu trebuie să ne gândim doar la venitul național, ci și la alte variabile, să ne uităm la nivelul inegalităților, inclusiv inegalităților de gen și pe mediu Trebuie ca strategia noastră de Aid for Trade să contribuie ca per partenerii noștri să aibă uh, realizări în domeniul redistribuirii bunăstării, sănătății, protecției mediului și ca restul politicilor noastre, în special cea comercială, să nu submineze politica uh, de dezvoltare și uh, obiectivele finale ale acestei politici. Este de asemenea vital să avem strategii specifice de gen pentru ca femeile să nu uh, piardă uh, ca întotdeauna. Și ultima observație, pentru că Eh, s-a vorbit despre forumul de la Davos și eu aș dori să mi-aduc și eu o contribuție. S-a vorbit aici eh, pozitiv despre un forum Davos care este o fundație privată, nu este o organizație multinațională. Acolo se întâlnesc actorii statali și privați și decid între ei viitorul planetei. Deci Aș dori să mai elaborez acest lucru. Vi se pare normal ca 1% din populație să decidă viitorul uh, pentru 99% din populație? Și acest 1%, 1% care deține mai mult de 90% din bogăția mondială. Și uh, apare uh, motoul uh, forumului de la Davos, uh, angajați pentru îmbunătățirea stării în care se află lumea. Dacă ne uităm la uh, starea în care se află lumea, atunci fie nu reușim să facem, uh, fie acești oameni nu vor să îmbunătățească ce se întâmplă în lume, Uh, fie nu pot, fie nu vor. Eu cred că ei vor, vor să mențină status quo, de fapt. Deci comisia de, ca Comisia de Dezvoltare a, uh, comisiei, a Parlamentului European să laude un for privat uh, al celor 1%, mi se pare rușinos. Da, se vorbește despre lucruri cum ar fi inegalitatea, dar nu mai urmează nimic și Până la urmă, nu este suficient să vorbești, trebuie să și faci. În ceea ce privește procesul, uh, s-a făcut o comunicare ce se întâmplă acum, pentru că discutăm cu coordonatorii cum să reacționăm, dacă vrem să facem propuneri, cum se întâmplă, ce se întâmplă după aceea, se consultă statele membre, există un proces de actualizare a strategiei. În al doilea rând, uh, salut uh, că se menționează comerțul echitabil, corect și al evaluărilor mai bune de impact. Dacă ne uităm, 20%, 25% reprezintă sume mari de bani, deci poate ar fi bine să avem o idee în legătură cu ce funcționează, ce nu, cin, cinstit. Și știu că uh, am fost implicat în asemenea proiecte înainte și un proiect este etichetat uh, ca Aid for Trade, dar uh, câteodată nu uh, se înscrie în uh, această categorie. Ținem cont de aceste companii pe care le ajutăm își plătesc impozitele, își ascund fondurile offshore Deci, uh, vă rog, aveți doar câteva minute la dispoziție pentru că avem uh, prânz cu coordonatorii președinției bulgare la 12.30. Deci, vă rog să fiți uh, cât de conciși posibil. Vă mulțumesc. Vor încerca să nu fiu controversat, să nu menționez reuniunea de la Davos, dar cred că, în primul rând, procesul și impactul. Suntem deschiși cu într-un proces interdirecții generale să examinăm impactul și diversele cauze. Cred că uh, ne ajută să vedem ce funcționează și ce nu, să vedem uh, complementaritățile cu statele membre și să vedem studiile de, în studiile de caz ce are impact și ce nu. Problem, s am spus foarte mult despre Ehm, datele sensibile în ceea ce privește genul. Câteodată este o problemă cu trasabilitatea datelor. Este un lucru în care încercăm să investim, pentru că nu se uh, pot lua anumite decizii dacă, dacă nu avem datele uh, disponibile la nivel local și la nivel de țară, în special dacă vorbim despre veniturile gospodăriilor. Dacă ne ducem în Republica Congo și sau în alte state, datele sunt destul de greu de obținut. În mod foarte clar, soluția este un mediu redistributiv. Uh, Aid for Trade nu poate să rezolve singur uh, problema, însă dacă ne uităm la Uh, anumite aspecte, s-a menționat securitatea alimentară și ceea ce încercăm să facem în AI Aid for Trade uh, trebuie să re- respecte toate uh, cerințele solicitate. Nu putem să avem investiții care să nu respecte aspectele de mediu, sociale sau uh, de dezvoltare. Așadar, ceea ce încercăm să facem în termen de investiții trebuie să țină cont de uh, toate uh, investițiile responsabile. Noi uh, considerăm că există suficiente uh, suficientă atenție dată în uh, dată produselor agricole și Într-adevăr, trebuie să examinăm mai mult piețele locale și regionale. Este vorba în special de o soluție pentru piețele locale și regionale și ajutorul pentru comerț, um, printre altele, uh, și un uh, dialog social și alte aspecte se reprezintă precondiții pentru a susține piețele locale și regionale. Nimic nu oprește continentul, continentul african să aibă un comerț local și regional. Dar dacă ne uităm la statisticile acestea, uh, sunt uh, cele mai scăzute din lume. Este mai puțin de 15% în agricultură. Și chiar și acolo trebuie să le dăm instrumentele necesare prin susținere bugetară, prin mobilizare, prin dialog sectorial, dacă nu există un mediu uh, uh, facilitator, nici măcar investițiile private nu pot să intre. Și uh, dacă nu există investiții publice, nu vor exista nici investiții private. Deci trebuie să vedem cum putem să uh, privim uh, dimensiunea de inegalitate, dar și uh, dimensiunea etică și ceea ce necesită investițiile private. Și procesul cum decurge? Vom avea un raport uh, în iulie prin uh, secretariat uh, putem să luăm legătura cu doamna Mi- domnul Miții și eh, să vedem cum putem să avem o discuție mai focalizată și de asemenea, în dată fiind eh, metod, noua metodologie utilizată, să vedem cum se pot lua în considerare anumite aspecte care au fost evocate. Madeline? Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru aceste comentarii foarte utile. Mă voi lega doar de două sau trei aspecte, pentru că nu am timp pentru mai mult. Cred că uh, facilit- acordul de facilitare a uh, Comerțului pentru uh, Asistență, Trade for Aid, are o, un caracter evolutiv când am demarat, exista o legătură foarte clară cu uh, un acord al OMC mm, exist și parlamentele statelor, euro, statelor africane au avut un rol important. Nu cred că aceste aspecte și-au pierdut din relevanță, însă un s-a spus că punem accentul prea mult pe economie. Nu sunt de acord. Vin uh, de la o reuniune cu uh, colegii olandezi la um, Ministerul pentru Ocuparea Forței de Muncă. Politicile noastre pot să fie complementare. Cred Uh, unii spun comerț și uh, altceva, al, colegii de la ocupare spun ocupare și dumneavoastră spuneți dezvoltare și uh, comerț. Discutăm despre drepturile muncii, Organizația Mondială a Muncii, uh, multe aspecte care nu cad sub definiția clasică a comerțului. Deci, uh, discutăm și de despre drepturile muncii, climă, mediu. Nu am putut să rezist la o, să comentez în legătură cu ceea ce a spus doamna Arena. Deja uh, facem multe lucruri, sperăm că vom avea un rezultat cât de curând. Nu mi se pare că există un consens în legătură cu sancțiunile, nici în Parlament, nici în cadrul statelor membre Eh, trebuie să vedem unde este un consens clar în legătură cu care înainte. De exemplu, delegațiile se lucrează foarte mult eh, între delegațiile comerciale și cele pentru dezvoltare, delegația pentru Vietnam. Există o perspectivă a tuturor eh, programelor de dezvoltare, deci putem să acționăm mult mai bine lucrăm mult cu Organizația Mondială a Muncii, suntem cel mai mare donator. Așadar, sunt foarte multe lucruri pe care le facem și pe care le putem face în continuare. Cred că mă opresc aici. Da, eu aș dori doar să reacționez, să știu care este poziția între Direcția Generală Trade și DEVCO. Uh, mi se spune că vrem dezvoltare regională. Suntem cu toții de acord. Când Direcția Generală Trade eșuează în uh, negocierea uh, negocierilor cu parteneriat economic cu Africa Occidentală și în fața acestei poziții a Nigeriei care, care spune că își dorește un acord care să respecte poziția Nigeriei în legătură cu dezvoltarea internă. De ce Comisia Europeană și în special DigiTrade uh, spun împreună cu Direcția Generală DEFCO susțin un acord bilateral cu Ghana și Cote d'Ivoire care distruge dezvoltarea regională. Eu sunt de acord uh, uh, că ce spunem să, trebuie să și facem, însă nu putem să spunem un lucru și să facem altceva. Aș dori să știu care este coerența acestei politici care, pe de o parte, spune că vrea dezvoltare regională și, pe de altă parte, susține acorduri bilaterale. Nu știu dacă doriți să răspundeți foarte altfel devine o discuție IPA. Discuțiile bilaterale cu Ghana și Cotivar priveau în special predictibilitatea comerțului Altfel ar fi existat riscul perturbării comerțului. S-ar fi creat o perturbare a comerțului. În mod foarte clar vom încerca cât de mult posibil să avem o integrare locală și regională. Problema este că, indiferent de uh, dimensiunea IPA, uh, statele din estul, sudul, uh, între Cairo și Cape Town, de exemplu, uh, a durat foarte mult dezbaterea, va mai dura mult mai mult. Este foarte uh, dificil ca 53 de piețe fragmentate să funcționeze împreună și asta încercăm să facem cu Aid for Trade, însă nu putem să obținem acest rezultat uh, fără acțiuni la nivel de țară și la nivel local și regional. Nu put... Un minut. ar trebui să fie suficient. Susțin ceea ce ați spus în legătură cu angajamentul de a îmbunătăți impactul în acestor analize asupra drepturilor omului și să ținem cont de evaluările de impact pentru drepturile omului prin schimbarea unora dintre dispozițiile acordurilor comerciale care au uh, un impact negativ. Mă gândesc la acordul cu Vietnamul, de exemplu. Al doilea lucru este, sunt uh, măsurile prin ajutor pentru comerț, care va fi uh, spațiul fiscal al Vietnamului când vor dispărea aceste tarife, cum își va finanța serviciile publice. Vom uh, Eh, ne vom gândi eh, ce să facem la coordonator. Reuniunea comisiei reîncepe la ora 14.30. Eh, nou, regulă nouă, începem la 14.30 marți și miercuri pentru reuniunea de după masă. Ne vedem cu coordonatori la prânz și mulțumesc invitațiilor noștri de la Direcția Generală DEVCO și Trade.